Chers collègues, je vous invite à regagner votre place. Dragi colegi, vă, vă rog să luați loc în sală. La séance est reprise. Je voudrais vous confirmer. Vă confirm faptul că doamna Georgieva va fi prezent aici, la comisia noastră, mâine la ora 9, pentru a ne prezenta pachetul ce a făcut obiectul uh, unor deliberări și unei aprobări din partea Colegiului Comisarilor de mâine dimineață privind politica și acțiunile necesare cu privire la imigrație. În ceea ce este ordinea de zi, vreau să vă spun că după examinarea și votul pe marginea raportului 8, Vom examina raportul 8A, raportul doamnei Garcia Zabal privind bugetul rectificativ numărul 6 pe anul 2015. Haideți să continuăm cu examinarea amendamentelor, acolo unde ne-am oprit ieri seară. Este vorba deci de amendamentele care se referă la rubrica 4. Mai întâi, avem două blocuri de vot care sunt, de voturi care sunt rezultatul unor compromisuri. Primul dorește reinstituirea proiectului de buget și supun acum la vot cine este pentru. Mulțumesc, împotrivă. Abțineri nu sunt abțineri, se adoptă. Blocul numărul 2 de compromisuri. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă al doilea loc. Trecem acum la voturi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 Împotrivă. Mă scuzați, domnul președinte, cine este împotrivă? Pentru. Se respinge. 050402, primul amendament 4415, cine este pentru? Da. Împotrivă, abțineri, se respinge. La aceeași linie bugetară, 78-79. Eh, Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 44-71. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Apoi avem eh, 44, 72, 73 la linia bugetară 9030102 Cine este pentru, împotriva, abțineri? Se respinge. Se resping aceste amendamente. La 19030103, două amendamente de la bugete, 4474 și 4475. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 19.03.01.05, buget 40, bugete 4478, cine este pentru? Împotriva abțineri. Se respinge. 19.03.01.06, bugete 4479, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 1903 și S10 4000, buget 40, bugete 4308. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. La linia bugetară 9030107 EFDD 7980 cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. La linia bugetară 190401, bugete 4484, cine pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 190601, bugete 4329, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 210204, GUE 7324, cine este pentru? Împotriva, Abțineri. Se respinge. 210205 nf ENF Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 210602 ENF 8128 cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 22020301 EFDD 7976. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Amendamentul se respinge. 22020302 EFDD 7977. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. La 22.02.03.02 e de, d 79.77 cine este pentru? Mă scuzați, 22.04.01.04 bugete 45.84 cine este pentru împotriva abțineri se respinge. 19.02.01 bugete 44.69 cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. La aceeași linie, bugete 40 și 41, 40 și 41 este pentru, însă bugete 4056 pentru împotriva ține se respinge. 19.02.02, bugete 44.81 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 19.03.01.06, ALDE 864, bugete 42.24, cine e pentru? potrivă. Abțineri? Haideți să verificăm. Gata? Se deschide votul electronic. Scrutin est clos. L'amendement est voté par 16 voix. A fost votat amendamentul 16 pentru, 14 împotriva, 2 abțineri. 19.03.01.07, buget de 452, pentru împotrivă. Abțineri. Se respinge. Tot la aceeași linie, 4072 de la bugete. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 90302, bugete 4055. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 90401, bugete 4484. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 190501, bugete 40-47, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri. Se respinge. 200201, bugete 4065, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 210201, Trei amendamente. FEM 6022, GUE 7323, bugete 4487. Cine este pentru? Împotrivă. Haideți să verificăm electronic. Se deschide votul electronic. marche Bon, est-ce que le scrutin est clos. Se închide votul. Se respinge amendamentul cu 16 la 14. Avem două abțineri. La lin linia 210202, uh, bugete 40-45 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 210203, bugete 40-44 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 210204, primul amendament DV 57 05 pentru. Împotrivă. Abțineți? Se adoptă. Bugete 42-30 al domnului Rubic este inclus. 40-46 de la bugete pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 210205 DV 5706. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Bugete 4637. cine pentru? A, da, e, mă scuzați, este inclus. Bugete 4043. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 21020703 al de 8084. Cine pentru? Împotrivă? Se adoptă. Este inclus bugete 4231 al de 80.84 și bugete 4036. Două amendamente identice care sunt uh, acoperite. Și bugete 41, 13 al domnului Böge, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge. Vreți să verificăm? Nu. 21020705 DV5712. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 21.02.51.04, bugete 41.45 pentru. Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 210401, bugete 4048, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 210501, bugete, la această linie cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se respinge. unu bugete 4058, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Multă lume nu a ridicat mâna. Haideți să verificăm electronic. deschide votul. Scrutin e clos. Se închide votul. Se respinge. Dar vă rog să ridicați mâna. 22040101 bugete 4054. Ce e pentru, împotrivă? Abțineri. Se respinge. 22040103 bugete 4261. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 22.04.02.02, primul amendament al de 80.82. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Același lucru este valabil pentru următorul amendament. Bugete 42.97, apoi votăm bugete 42.64 pentru împotrivă abțineri, se respinge. 22.04.02.03 al de 80.73 cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Bugete 42.98 este acoperit. 23.01.06.01 bugete 41.44 cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 230201 TV 5719. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul S și D 7140 este identic și se adoptă și el, este acoperit aici și AF 5121 supus la vot. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă.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 E vorba de lista proiectelor pilot și acțiunilor pregătitoare. Aveți cu toții documentul. Prin urmare, vom putea... Y a-t-il des remarques Y en a pas Nu există. Atunci, supun la voce cine pentru? Cine împotriva? Abțineri. Se aprobă. Și ajungem la celelalte secțiuni și dau cuvântul raportorului Gerard Depre. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte succint. Am să vă spun că atunci când mi s-a încredințat răspunderea pentru celelalte secțiuni, nu mă așteptam să trăiesc o aventură atât de pasionantă ca cea pe care am trăit-o. Le mulțumesc grupurilor politice pentru buna colaborare pe marginea bugetului. V-aș reaminti că înaintea vacanței de vară am căzut de acord lucru validat în plenară, pentru a propune o creștere cu 1,6% cheltuieli curente plus 15 milioane cheltuieli extraordinare, în special în ce privește securitatea clădirilor și securitatea rețelei informatice. Au apărut însă noi evenimente în urma creării unui grup, grup, nou grup politic și am fost sesizați cu două amendamente, cu trei amendamente noi, dintre care două cu un impact bugetar semnificativ, 2 milioane pentru crearea de posturi uh, pentru noul grup și încă 1,5 milioane pentru uh, pentru noi uh, contracte cu, uh, pe, în avantajul uh, grupurilor politice. În total ar fi fost o creștere cu 6,7 milioane aproximativ. Am reușit așadar să compensăm integral această creștere a creditelor. Prin urmare, acum am reușit să compensăm bugetul exact până la suma la care am propus-o, pe care am propus-o înaintea vacanței de vară. 1,6% creștere pentru cheltuielile obișnuite ale Parlamentului obișnuit și 15 milioane pentru cheltuielile extraordinare. Vă mulțumesc tuturor pentru colaborare, chiar dacă acest compromis nu este tocmai cel pe care mi l-aș fi dorit eu. În rest, am să vă spun cum stau lucrurile în mare, cu două excepții. Vă propun să restaurăm creditele propuse de comisie, cu două excepții, cum spuneam. Una pentru Curtea de Justiție, pentru că noi considerăm că ea ar trebui să beneficieze de mai multe mijloace, ținând seama de faptul că a crescut numărul judecătorilor lucru care la rândul său a condus la o creștere a capacității administrative, de aceea vă propun să restabilim, să, uh, restabilim creditele care au fost solicitate de către Curtea Europeană de Justiție, întrucât le consider întru totul justificate. Și o a doua modificare, știu că aici nu voi beneficia de sprijinul dumneavoastră unanim, este vorba de Serviciul European de Acțiune Externă. Am făcut această alegere și o voi menține în continuare, chiar dacă rămân singur pe baricade. Așadar, în ce privește Serviciul de Acțiune Externă, propunerea inițială a Comisiei prevedea o creștere cu 5,1% a creditelor. La rândul său, Consiliul a fost de acord cu o creștere de 3,79%. Am să vă împărtășesc toate analizele pe care le-am făcut. Am analizat toate cererile de credite și am ajuns la concluzia, cuprinsă în compromisul pe care vi l-am propus, că putem proceda în felul următor. Mai întâi, în ce privește problemele de securitate și transmiterea informațiilor, respectiv criptografie, siguranța rețelelor informatice, putem fi de acord cu creditele solicitate de Comisia Europeană. Pentru alte posturi, să vă dau un exemplu imediat, deci pentru alte posturi, întrucât există o mare diferență de evaluare între comisie și Consiliu, eu am făcut un fel de medie aritmetică între cele două și am propus în, global, în mod global o creștere cu 4,6, o creștere acolo unde comisia cere 5,1 și unde uh, Consiliul a fost de acord cu 3,79. Deci, dacă veți fi de acord cu propunerile mele, creditele atribuite Serviciului European de Acțiune Externă vor crește cu 4,6%. De ce am făcut aceste propuneri de compromis? În special în ce privește clădirile și așa mai departe. Pentru că pentru poziția clădiri și uh, cheltuiele asociate, am constatat că în ultimii doi ani a existat o creștere cu aproximativ 70 de milioane de euro. Prin urmare, creditele privitoare la clădiri aproape că s-au dublat în ultimii trei ani. Or, în actualele împrejurări, nu sunt deloc convins că politica de investiții în materie de clădiri este tocmai prioritatea numărul 1 a Uniunii Europene. Este unul dintre motivele pentru care mi-am exprimat această propunere de compromis încă o dată nu vreau să oblig pe nimeni, propun o creștere cu puțin peste 4%, chiar dacă nu sunt integral de acord cu propunerile comisiei, tocmai pentru că în acest sector consider că investițiile în clădiri nu sunt tocmai oportune și uh, binevenite. Anumite credite v-aș propune să le votăm separat, nu le-am inclus în propunerea de compromis. Vă propunem, așadar să le, să le, punem, să le trecem în rezervă acele credite menite să se deschidă o uh, delegație a Uniunii Europene în Iran, așa cum propunea Serviciul de Acțiune Externă și cum susținea și Comisia. Deci eu nu refuz prin această punere în rezervă deschiderea acestei delegații în Iran, ci propun două lucruri. Atunci când avem de-a face cu o dictatură și dacă nu mă înșală pe mine memoria, parcă Iranul nu era tocmai uh, prima democrație a lumii, cred că trebuie să fim mai prudenți decât atunci când uh, avem de-a face cu o democrație confirmată. Al doilea motiv pentru care propun uh, punerea în rezervă este cât se poate de justificat din punctul meu de vedere, Iranul își respectă angajamentele uh, din uh, acordul din iulie și uh, care au fost confirmate de toate părțile interesate. Agenția Internațională de, Energia, de Energie Atomică va trebui să constate așadar că Iranul își încetează orice activitate în materie de uh, Uh, în domeniul uh, nuclear militar. Acest lucru va trebui să se întâmple în cursul anului 2016 în termenii acordului. Deci, va trebui ca Iranul să se achite de această obligație. Nu refuz de deschiderea unei delegații a Uniunii Europene în Iran, dar nu înainte ca acesta să se achită de obligații. Câte vreme Agenția Internațională de uh, Energie Atomică nu a confirmat încă uh, Uh, respectarea de către Iran a acestui angajament, noi nu consider că putem să deschidem o delegație a Uniunii Europene și considerăm de aminte că am putea face în felul acesta și o presiune asupra Iranului pentru a-și respecta cuvântul dat. Atât aveam să vă spun și încă o dată vă mulțumesc tuturor grupurilor politice pentru buna colaborare. Mulțumesc în mod deosebit raportorului general pentru celelalte secțiuni cu care am avut o colaborare aproape perfectă și le mulțumesc tuturor colaboratorilor mei, în special Secretariatului Comisiei pentru Buget, pentru munca de foarte bună calitate pe care au depus-o, precum și colaboratorii grupului și ai mei personali. Vă mulțumesc tuturor și mă voi supune verdictului pe care îl veți da. Mulțumesc, domnule raportor. Le mulțumesc tuturor celor care v-au uh, susținut în demersul dumneavoastră. Salut abnegația și eforturile dumneavoastră și mă bucur că prin aceste eforturi pe care le-ați depus am putut compensa cheltuielile suplimentare legate de crearea unui nou grup politic. Mă bucur de asemenea că s-au putut compensa cheltuielile suplimentare pentru remunerațiile contractuale în cadrul grupurilor politice, și acum, ca observație personală, aș dori să mai spun că autoritatea Parlamentului European în ceea ce privește aspectele bugetare depinde de cât de exemplar și riguroși suntem chiar noi, Parlamentul European. Or, aici, un rol fundamental îi revine Comisiei pentru Buget. Și știu că ați făcut tot ce s-a putut uh, în căutarea acestui compromis. Înțeleg foarte bine că a trebuit să dați dovadă de mult angajament pentru a ajunge la o astfel de concluzie. Și acum putem trece la vot, dar înțeleg că domnul Rubic dorește să intervină. Uh, foarte pe scurt, vreau să mulțumesc raportorului pentru buna cooperare. Cred că am găsit un compromis bun în bugetul Parlamentului. Rămânem sub uh, cei 20% la categoria 5 și de data asta totul este foarte clar. Data trecută n-a fost atât de ușor să avansăm în acest domeniu. De data aceasta avem însă un uh, buget uh, bazat pe economii. De asemenea, am consolidat democrația europeană. Avem uh, 43 uh, de uh, um, noi angajați um, și iată că pentru, prin asta vom susține democrația la nivel uh, european. De asemenea, noul grup politic are un um, director pe post a 14, ceea ce pune pe picior de egalitate cu ceilalți și vom reuși pe această cale să acționăm în spirit parlamentar european. Cu privire la CEJ, problema este cu faptul că nu avem un temei juridic pentru a trata statutul judecătorilor. Și am procedat mereu astfel. Am așteptat până s-a uh, creat temeiul juridic pentru a lua o decizie. Așa că ar fi mai bine să așteptăm în așa fel încât să nu acționăm noi înaintea comisiei competente pe fond. La fel și la SAE. AFET a făcut afirmații cu privire la delegația pentru Iran și mai ales că e criză în Yemen, mai ales că avem și situația de la autoritatea nucleară. E important să avem un cuvânt de spus. Deci să participăm într-o manieră constructivă. Au fost decizii care s-au dat și care trebuie implementate acum. De aceea, aici, din păcate, nu pot fi de acord cu raportorul nostru. Noi, eu și grupul meu, considerăm că e important ca Uniunea Europeană să fie reprezentată la fața locului și să participe la implementarea a ceea ce a fost negociat. De aceea PPE-ul va oferi sprijin uh, AFET în acest uh, sens. Noi am vrea ca aceste, această delegație pentru Iran să fie creată rapid, pentru că astfel vom reuși să participăm la medierea unor conflicte importante din regiune. Uniunea Europeană trebuie să-și manifeste influența și tocmai de aceea noi vom vota împotriva amendamentului uh, raportorului și am vrea să punem totul la rezervă. La final, vreau să spun că eu cred că am lucrat foarte bine cu comisia, lucru pentru care mulțumesc tuturor celor care au dat dovadă de o atitudine cooperantă și ne-au ținut mereu la curent și cred că la final vom avea un vot bun. Mulțumesc. Merci. Y a-t-il d'autres? Mulțumesc. Mai sunt și alte înscrieri la cuvânt? Se pare că nu. Așadar, trecem la vot. Mai întâi, cu privire la strategia generală a raportorului, privind restabilirea proiectului de buget. Cine-i pentru? Contra. Abțineri. Nu există abțineri? Se adoptă. Secțiunea 2, Consiliul European și Consiliul, vot în bloc. Cu privire la amendamentele 79, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Amendamentele acestea sunt respinse. Cu privire la rezerve, linia bugetară 2000, amendamentul verzilor 7909, bugi 8512, pentru, împotrivă, abțineri. Amendamentele sunt respinse. Secțiunea 4, Curtea de Justiție. Vot în bloc cu privire la amendamentele 2200, 2202, 2203, 2205. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Acest bloc de amendamente se adoptă. Referitor la rezerve, linia bugetară 1000, bugi 83-11, doamna Grasle, cine pentru? Doamna Grasle pentru. Împotrivă. Abținări. Respins. Legi 43-12 pentru. Împotrivă. Mai bine controlăm prin vot electronic, am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă cu 17 voturi la 15. Bugi 43-15 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Propunerea raportorului privind secțiunea 6 linia 6 S61 badge 2401 și 220-2402, vot în bloc, cine pentru? Împotrivă. Abțineri am adoptat acest bloc de amendamente. Vot separate pe la, la linia 1401 de D, 7987, voturi separate, dar votăm 79-81 până la 94, cine pentru, împotrivă, abțineri, respinse. Alte remarce. Bălci 4305 pentru împotrivă. Abțineri? Respins. Propunerile raportorului la secțiunea 7. Vot în bloc la amendamentele 2500, 2508, 2501 până la 2509. Uh, cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Vot separat în bloc. Amendamentul FT, IFTD 79, 94, 95, 97, 98, 99. 50. 250, 251, 252, 253, 254 și 255 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respinse. La remarcele cu privire la bălci 84-90, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Amendamentul se respinge. Propunerea raport raportorului la secțiunea 10, Serviciul de Acțiune Externă. Avem și aici mai multe amendamente. Bulgi 2803, 2800, 2801, 2803, încă o dată 2803, plus amendamentul oral al raportorului, o serie de amendamente orale la linia aceasta, 2803, supunem la vot în bloc. cine pentru? Împotrivă abțineri. Amendamentele acestea sunt respinse. Acum avem uh, din nou un bloc de amendamente pe care le vom vota împreună. Deci, le supunem la vot, întrucât amendamentele raportului nu au fost adoptate. Amendamentul AFET 5019, amendamentul AFET 5022, apoi 5023, 24, 25, 26 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă aceste amendamente. Amendamentele din partea FDD care se pot vota în bloc. Întrucât amendamentele AFET au fost adoptate, atunci acestea devin caduce. Și ajungem la voturile separate pe care însă le vom vota cel puțin în două blocuri. Primul este 8257, <clears throat> apoi 8258, 8259, 8260, primul bloc pentru, împotrivă, abțineri. Amendamentele se adoptă. Îmi cer scuze, spune domnul președinte, să resping. Mă scuzați. Amendamentele AFET 5020 și 5021, cine-i pentru? Cine se opune? Abțineri? Se adoptă. La linia 2200 avem un amendament ECR 8210 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Ne mai rămân trei amendamente care fac obiectul unui vot unic. Bugi 2802 cu un amendament uh, sau cu observații, observații orale ale raportorului, un amendament oral al raportorului. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Respinse. Și astfel ajungem la secțiunea 1 respectiv bugetul Parlamentului European. Un premier sous-bloc. Primul sub-bloc. Pentru Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Al doilea subbloc, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Pentru. Mă se aprobă. Trecem la amendamentele care fac obiectul unui vot separat. Domnul raportor. Îmi cer scuze, dar uh, am adoptat primele două blocuri. Putem vota în bloc. Votre proposition soulève pas d'objection? Nu sunt obiecții la propunerea raportorului. Foarte bine. Eh bien, euh, vous en avez la Aveți lista de vot, deci nu are rost să mai, uh, să mai spun eu toate amendamentele. Se supune la vot, deci. Acest uh, bloc de amendamente, cine este pentru aceste amendamente care ar fi trebuit să fie votate separat? Vă mulțumesc. Cine este împotrivă? Abțineri? Sunt respinse aceste amendamente. Dar fiindcă este vorba despre rezerve, avem uh, amendamentul 43-20 de la bugete. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Ultima listă de vot, plățile. Sur les paiements, nous avons un premier sous-bloc. Un prim sub-bloc Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Al doilea subbloc, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă și acesta. Trecem la voturile separate. 78.50 <clears throat> uh, de la de Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 79, 76, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 79, 77, 89, 87, cine este pentru, împotriva, abține. Se respinge. Um, 4000 um, uh, 60 se retra, este retras. No, yep. pot espérer que la... Sperăm că concilierea va avea loc la fel de uh, repede și de ușor și atunci vom vedea cât uh, de importante sunt lucrările noastre și vom mai vorbi despre acest lucru. Deci, um, Acum, pe ordinea de zi, avem, uh, continuăm cu punctele de pe ordinea de zi. Înainte de a continua, poate că domnul uh, raportor dorește să spună câteva cuvinte. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să, să ne felicit pentru modul în care a decurs acest proces, acest uh, um, pentru care vreau să mulțumesc uh, tuturor celor care au colaborat, coordonatorii din, uh, raportorii din umbră, coordonatorii din la grupuri politice, secretariatul, toți consilierii noștri, toți cei care ne-au sfătuit. Vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule președinte. Noi am făcut o propunere de, prin care am propus să ținem cont de uh, rigoarea de care are nevoie un buget și acum în această propunere avem un buget care este la înălțimea provocărilor cu care ne confruntăm, dintre care multe sunt emergente. Mă refer aici la criza refugiaților, la migrație. Din, de la uh, început am spus că aceasta este, această situație este o prioritate și și s-au alocat uh, bani, fonduri semnificative pentru această criză, ceea ce arată cât de mare este însemnătatea acestor evenimente și nu putem să uităm acest lucru. Iată de ce consolidarea și aplicarea programelor sunt foarte importante, um, ocuparea în rândul tinerilor, precum și, și asumarea compromisurilor care au fost uh, adoptate în CFM. Iar în acest sens, uh, majorarea pe care o propunem pentru Orizont 2020 și uh, pentru, uh, pentru facilitatea Connecting Europe sunt angajamente pe care le-am luat deja. Criza laptelui care s-a dovedit și cele 500 milioane de euro pentru uh, pentru a ajuta pe producători sunt elemente care intră în propunerea noastră. Acum vom, vom vedea, vom pune la încercare angajamentele Consiliului, așa cum am spus, uh, nu trebuie doar să predicăm solidaritate și să o practicăm. Și asta la nivelul declarațiilor uh, și angajamentelor în ceea ce privește planurile de plăți pe care le sprijinim întotdeauna și pe le apărăm aici și acestea vor fi puse la încercare uh, în ceea ce privește atitudinea Consiliului. Sper că consensul la care am ajuns noi aici se va oglindi și la Consiliu, manifestându-se un consens generalizat, fiindcă noi avem nevoie de răspunsuri rapide pentru provocări foarte mari, pentru situații extraordinare. Pentru, în aceste situații trebuie să folosim toată flexibilitatea, toate instrumentele de flexibilitate pe care le avem, pe care le permite bugetul, pentru astfel de situații extraordinare, fiindcă avem nevoie de foarte mulți bani, de fonduri suplimentare și cetățenii Uniunii Europene ne cer acest lucru. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Va fi, uh, iarăși, um, o etapă cu multe provocări. Sperăm că miniștrii să fie prezenți la conciliere în număr mare și să uh, putem discut, să poată discuta membrii executivului din statele membre și Parlamentul European. În următoarele luni aș dori să um, invităm uh, miniștrii aici la comisie, fiindcă pregătim, nu putem să pregătim uh, revizuirea de la jumătatea parcursului fără a discuta cu miniștrii. Bineînțeles, uh, cu tot respectul pentru Comisia Europeană, trebuie să existe această uh, relație directă între cele două ramuri ale autorității bugetare, dacă nu, dacă nu exercițiul acesta va fi descum, descumpănitor la nivelul concluziilor, fiindcă noi aici între noi ne înțelegem foarte bine. Votăm fără probleme, mai ales că e vorba de cheltuieli, fiindcă nu votăm noi veniturile. Dar uh, la conciliere și uh, sau în cadrul uh, dialogurilor tripartite, fiindcă nu se ajunge la un acord la conciliere, lucrurile se înrăutățesc eu mi-amintesc de prima mea experiență a, acum un an, când am fost președinte. Maria Zabala a, pre- a prezentat amendamentele cu foarte multă convingere, dar n-a mai rămas uh, mare lucru la sfârșitul, la sfârșit. Nu e ușor să fii membru al Comisiei de Bugete. Avem mari satisfacții uneori uh, pe care le cunoaștem, da? Dar în același timp trebuie să uh, Uh, tragem aer în piept pentru ce va urma. Domnule Dupre, doriți să mai spuneți ceva? Pe scurt, domnule președinte, uh, sunt într totul de acord cu dumneavoastră când vorbiți despre nădejdea ca miniștrii să fie prezenți în număr mare la conciliere, la masa negocierilor. Nu vreau să vă dezamăgesc, dar uh, mă tem că nădejdea dumneavoastră este în van. Sunt de acord cu ce a spus uh, colegul Fernandez în ceea ce privește prioritățile acestui buget și cred că am uh, lucrat foarte bine. Dați-mi voie totuși să îmi exprim oarecare îngrijorare în ceea ce privește comisia noastră. Perspectivele financiare reprezintă un cadru care este destul de obligatoriu pentru Parlament și Comisia pentru Bugete. Dacă ne impunem mai mult uh, în Comisia pentru Bugete, ce putem face? Să reinstituim propunerile inițiale ale comisiei sau să analizăm pur și simplu comisiile care vin de la o comisie parlamentară competentă pe fond? Nu, mm, ă, nu avem prea multă influență politică. Deci fac un apel la grupurile politice să ne gândim la natura răspunderii politice de pe viitor. Nu putem să fim pur și simplu o, un loc unde, pe unde trec propunerile comisiei și propunerile altor comisii competente pe fond. În ceea ce privește deciziile luate de astăzi, unele țin de acest raționament, din păcate, corespund acest raționament, ceea ce mă întristează. În calitate de președinte, dar și la nivel personal, vreau să vă spun că sunt întru totul de acord cu ce a spus uh, uh, Jose și ce a, ce a spus Gerard, dar cred că orice, că fiecare comisie de bugete trebuie să nu se complacă nici în ceea ce privește celelalte grupuri, nici în ceea ce privește comisia și nici în ceea ce privește Consiliul. Nu, fa- nu dacă noi ne complacem și închidem ochii în fața grupurilor, nu le facem un bine câteodată trebuie să fie aduși pe calea cea dreaptă din punct de vedere bugetar, fiindcă noi am fost aleși și noi trebuie să dăm socoteală în fața cetățenilor. Și trebuie să putem explica cetă cetățenilor că ceea ce facem noi aici este, este tot ce se poate face mai bine, ținând cont de interesele lor și că nu, nu cedăm în fața greutăților și pentru că alegem calea mai ușoară. Nu se poate așa ceva. Comisia pentru buget nu poate să fie pur și simplu uh, o, un birou unde se pune ștampila. Noi nu suntem doar uh, un birou notarial. Și vom uh, urmări cu mare interes ce se va întâmpla pe viitor. Trecem la punctul 5. Nu l Rubic acel cuvânt. cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că ați uh, ilustrat lucrurile foarte bine și la uh, trialog, la conciliere, ar trebui să fim atenți. Pentru că ar fi important ca ministrul de finanțe al țării aflate acum la președinție să fie de față. Ar trebui să scriem într-o scrisoare că noi am vrea ca acest ministru să fie prezent la toate negocierile. Și în cazul în care nu se poate asta, atunci cerem o amânare. Parlamentul va fi dispus să discute aceste lucruri doar uh, în uh, prezența președintelui. Măcar așa vom uh, avea uh, reprezentată președinția în exercițiu și dacă nu are președinția în exercițiu timp, atunci, prea bine, nu avem nici noi timp. Cred că aceasta este singura manieră în care vom reuși să-i aducem pe ceilalți la negocieri. Cea de-a doua variantă ar fi să ducem negocierile mai degrabă aici, la noi în Parlament, așa că aș cere administrației să facă toate pregătirile necesare cu biroul, în așa fel încât și biroul să ne susțină, pentru ca negocierile să aibă loc într-un cadru uh, corect la Parlament, ca să dăm dovadă de ospitalitate față de Consiliu. Până la urmă, despre ce este vorba? Să creăm o ambianță plăcută între cele două instituții. Și dacă lucrurile se vor derula la noi în uh, instituții, atunci noi vom dicta termenii protocolului și putem să aducem o contribuție importantă, pentru că vom dicta termenii în care va avea loc negocierea. Iar pe dumneavoastră, domnule președinte, în poziția dumneavoastră, de șef de protocol, cu siguranță lucrurile vă vor avantaja pentru că veți avea marjă de manevră mai mare. Așa că să fim foarte atenți pentru ca Parlamentul să arate că este un, un partener serios de negociere și că pune la dispoziția uh, platformelor de negociere, dacă vreți, întreaga facilitate parlamentară. Mulțumesc! Mulțumesc! Sunt de acord cu dumneavoastră, domnule Rubic vă împărtășesc doleanțele. De la 1 iulie, de când Luxemburgul a preluat președinția Consiliului, ministrul de finanțe a fost foarte atent, ministrul de finanțe luxemburghez a fost foarte atent. Am avut un dialog tripartit la care a participat și declarațiile lui au fost promițătoare și sper ca acestea să nu rămână doar vorbe goale. O să-i reamintesc totuși ce a spus atunci. Anul trecut ne-am gândit uh, să ne trimitem uh, asistenții în locul nostru să participe la consiliere. Însă nu, să ne mai gândim și la această posibilitate. Dacă observăm că Consiliul uh, are o prezență, să zicem, nu la nivel înalt. Bineînțeles, asta cu tot respectul pentru asistenții noștri. Je donne la parole à Jas Geyer pour... Euh, Domnul Gaier are cuvântul acum pentru Fondul European de Ajustare la Globalizare. Domnul Uh, Foarte pe scurt, nu putem să ne trimitem asistenții, fiindcă nu le-am sporit salariile, deci nu au cum să fie angajați, așa că preferăm să avem, în schimb, un uh, scaun gol uh, la președinte. stilul franțuzesc. vous, bon et de leur sens de l'intérêt général, qui prime tout. Da, sentimentul de interes general uh, se manifestă întotdeauna în perioade de probleme bugetare, fiindcă, haideți să nu subestimăm situația finanțelor publice. Nu dorește nimeni să ia cuvântul la următoarele voturi proiectul de buget pentru 2016, ajungem la mai multe dosare care reprezintă alocări de credite de finanțare prin Fondul European de Ajustare la Globalizare. Domnul Gaier are cuvântul. Îmi cer scuze, sunt domnul președinte. Dorește? Cineva să facă observații? A, nu. Nu sunt observații, fiindcă am vorbit despre raportul acesta la ședința anterioară. Avem acum amendamente. Amendamentul numărul 3. Cine este pentru? Putem să votăm în bloc toate amendamentele? A Comisie pentru Ocupare, fiindcă avem două amendamente ale doamnei Niriada. Deci, amendamentele Comisiei Emplă. Șapte amendamente la număr. De la 3 până la 9. Vot în bloc. <clears throat> Se supune la vot. Cine este pentru? Merci, baissez les mains. Împotrivă? Abțineri? Aceste amendamente se acceptă. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 1. Al doamnei Niriada. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Acum votăm întregul text. Vot prin apel nominal se deschide votul. Domnul Coleman? O să adăugăm și votul dumneavoastră, poziția dumneavoastră. închide votul. se adoptă cu 23 pentru 6 împotrivă, 7 împotrivă și 4 abțineri. Ajungem la tot la fondul uh, de ajustare la globalizare, la raportul domnului Rubic. Doriți să vă luați cuvântul, domnule Rubic? Da. Da, vreau să, mulțu- să rog Comisia Europeană la Fondul de Globalizare să fie atentă că avem acum această criză cu azilanții, cu solicitanții de azil în Europa și poate că ar trebui să ne gândim ce se întâmplă cu acest uh, fond de globalizare. N-ar trebui să uh, se axeze pe altceva. Nu este relevant pentru votul de acum, dar ar trebui să discutăm deschis despre acest subiect și să spunem că așteptăm propuneri din partea Comisiei. Mulțumesc! Ce E sigur faptul că emigrația are o însemnătate anume în globalizare. Și va trebui să ne și ne vom confrunta cu provocări mari, condiții de primire din diverse țări, în perioada după care au dreptul să lucreze solicitanții de azil, toate acestea trebuie armonizate la nivel european. Primul amendament, 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Se adoptă.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 Se închide votul. Se adoptă cu 27 la 4, dar mai devreme nu am văzut 27 de mâini ridicate. Amendamentul 10, cine pentru? Împotrivă? Abțineți, se adoptă. 11. Pentru. Abțineri. Adopta. adoptă. 12 pentru. O să interzic tabletele în sală. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 13 pentru. Împotrivă? Haideți să verificăm electronic. Să verificăm, mă scuzați, votul prin apel nominal deschide votul electronic. Se închide votul. Se respinge cu 18 la 13 și o abținere. 2. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 3. Doamne Niriada, cine pentru? Abțineri. Împotriva, mă scuzați, abțineri. Se respinge. 1. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. Acum, textul întreg, vot prin apel nominal, se deschide votul. Scrutin clos. Se închide votul. se adoptă cu 27 la 6 și o singură abținere. Nous en venons toujours sur le fond de... Tot la fondul pentru ajustarea la globalizare al Italia, raportul doamnei Vana. Are ceva de spus doamna Vana? Nu. Amendamentul 3 pentru. Împotrivă? C'est bon Traduction est là. Avem și interpretare. Cine este pentru amendamentul 3? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 5. Pentru. Împotrivă? Hai să verificăm. Scrutai est Să deschide votul.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 Abțineri? Se adoptă. 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Votăm textul întreg prin vot prin apel nominal. Se deschide votul. Scrutin est clos. Se închide votul. 26 pentru, 6 împotriva, abținere. Pardon. Excusez-moi, je voulais juste intervenir. Voiam să vă spun ceva despre dosar. Amendamentele nu le-am găsit în dosar. Am găsit textul, dar nu și amendamentele. Alors j'ai voté des amendements. Am votat amendamente fără să știu despre ce e vorba. Ar fi fost bine să avem uh, lista de vot în dosar cu acest amendament. Asta v-am să spun. Pourtant, depuis, depuis hier. Totuși, uh, de, de ieri votăm <laughs> amendamente și nu le știm conținutul. Nu, domnule președinte, în, în dosarul nostru uh, nu avem toate amendamentele. Ar fi bine să avem un, un uh, dosar în sală complet, dar a primit totul prin e-mail. Au semestru european. Trecem la semestrul european. Iar aici avem mai multe amendamente. Raportorul nu are nimic de spus, nu mai are nimic de adăugat față de ce a spus la ultima reuniune a Comisiei la, amendamentul, la alineatul 1, amendamentul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 1A. Amendamentul 11. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Amendamentul se respinge. Alineatul 2, amendamentul 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge amendamentul. Amendamentul 13 de la alineatul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 14. Pentru, împotrivă. Abțineri. Se respinge. 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 16. Pentru. Abțineri. Îmi mod împotrivă. Haideți să verificăm electronic amendamentul 16. de zi de votul. Scrutin e clos. Se închide votul. Prouvez, M. Colmel, vous êtes pour Se adoptă. Deci dumneavoastră, domnule Colmel, sunteți pentru? Amendamentul 16, alineatul 4, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 18. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 19. Vot pe părți, prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 5, am, alineatul 5, amendamentul 20. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 21. Cine este pentru? Împotrivă. Haideți să verificăm electronic. 21. Verificat electronic. Se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. Cu 22 de voturi împotrivă, 11, abțineri, 11 pentru și o abținere. Da, 22 de voturi, am spus. 22, amendamentul 22, cine este pentru? 22, da. Qui est contre? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 23 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 24 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 25. Cine este pentru? 25. Cine împotriva abțineri se adoptă. 26 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 27 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 28 pentru. Vreți să verificăm electronic 27. Bun. 27. Se deschide votul electronic. Se închide votul. Se respinge. Cu 17 la 12. 28. Cine pentru? Împotrivă? Haideți să verificăm prin vot electronic 28. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă cu 18 la 16. 29 acum. Pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm electronic. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Cu 18 la 14 și o abținere. 6. Amendamentul 30. Amendamentul 30, uh, da. 30. Che bur. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 31. Cine este pentru? Împotriva. Verificăm electronic 31. Se deschide votul. Se închide votul. Se respinge amendamentul cu 22 de voturi la 11. 32. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 33 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 34 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge, dar haideți să verificăm. Verificăm. Se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. 24 la 8. 35 pentru împotrivă abțineri se respinge 36 pentru împotriva abțineri se respinge 37 pentru Împotriva. abțineri se respinge Considerentul A, amendamentul 1, cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. Considerentul B, amendamentul 2, pentru, împotriva abțineri se respinge. Considerentul C, amendamentul 3, pentru, împotriva. Haideți să verificăm prin vot nominal. Vot electronic, votul electronic se deschide. Se închide votul. Se respinge cu 19 la 13 și 2 abțineri. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se respinge. Amendamentul 5. Pentru. Împotrivă? Abțineri. Se respinge. Considerentul C. Amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Haideți să verificăm electronic prin... Se deschide votul. Scrutinul est ouvert. Votăm amendamentul 6. Se închide votul. Se adoptă. Cu 21 la 12 et sur l'ensemble du texte. Votăm acum întregul text, astfel amendat, vot prin apel nominal, se deschide votul electronic. Se închide votul. Se adoptă cu 21 la 13. Nous passons au rapport. Și acum trecem la raportul 8A privitor la bugetul rectificativ numărul 6 pe 2015. Raportul doamnei Gardia Zabal. Dacă doamna raportor are de formulat observații înaintea votului, dacă nu dorește să intervină, atunci probabil că va trebui să votăm prin vot cu apel nominal. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă cu 31 de voturi pentru, 2 împotrivă și o abținere. Și acum îi dau cuvântul doamnei Holmeier. Dar înainte vorbim de transferuri. În urma voturilor anterioare, doamna Garia Zabal dorește să intervină pe marginea acestor transferuri care rezultă din uh, felul în care s-a votat cu privire la mobilizarea Fondului European de Adaptare la Globalizare. vot cu apel nominal. Am deschis votul. Am închis votul. Bugetul rectificativ numărul 6 se adoptă cu 25 de voturi pentru, 6 împotrivă, o abținere. Și acum trecem la următoarele secțiuni pentru 2015 și dau cuvântul doamnei Monica Holmeier. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Din partea mea, puține comentarii. Un transfer, de exemplu, la ombudsman și uh, solicitarea către noi este ca de la uh, linia bugetară care prevede Uh, traducere să avem minus 44 de mii și în ceea ce privește uh, PR-ul, minus 31 de mii, în așa fel încât să avem în total minus 75 uh, de mii. Ombudsmanul își dorește, în schimb, ca să primească posibilitatea de a-și dezvolta serviciile web deci pentru 39.000 de euro, în așa fel încât 30.000 de euro să fie pentru recrutarea de personal. Pentru a acoperi pregătirile profesionale în IT și uh, de învățare de limbi. 5.000 de euro pentru călătorii și delegații, și costurile pentru candidații care vin la interviu, deci care sunt invitați la interviu în momentul în care uh, apar posturi vacante ce trebuie evident ocupate. Și 1000 de euro pentru ca ombudsmanul să-și extindă abilitățile, competențele lingvistice. Nu avem cum să spunem nu acestui fapt. Prin urmare, aș propune să fim de acord cu acest uh, transfer. Mulțumesc! Doamna ombudsman, spune doamna Holmeier. <laughs> Holmeier. Bien, il n'y a pas d'objection Mulțumesc, doamne Holmeier, dacă sunt obiecții. Nimeni nu se opune. Prin urmare, nu mai este nevoie să trecem la vot. acestea am parcurs întreaga ordine de zi a ședinței de astăzi. Viitoarea reuniune a comisiei noastre va avea loc mâine la ora 11 dimineața și reuniunea din 7 octombrie, prevăzută inițial pentru 7 octombrie, nu mai are deci uh, obiect și nu va mai avea loc, iar viitoarele noastre reuniuni la Bruxelles vor avea loc pe 12 și 13 octombrie. Dacă dorește cineva să adauge ceva la punctul diverse, Evident că și ce prevăzuserăm pentru după amiază și mâine dimineață nu mai are obiect. Asta este. Cu acestea încheiem ședința. Ne oprim pentru circa 10 minute pentru ca uh, să poată intra în sală coordonatorii cu care reluăm discuțiile la ora 11.